Proszę Państwa, rozpoczynamy. Witam naszych przyjaciół. Iată așadar, bun venit invitațiilor noștri, colegilor, colegilor noștri din Comisia Mediu. Avem așadar o audiere publică comună în legătură cu noile tehnici de uh, înmulțire și reproducere. Domnul Pavel Poc este reprezentantul Comisiei Mediu bun venit tuturor reprezentanților comisiei dumneavoastră. Eu voi uh, prezida prim, prima secțiune, dumneavoastră a doua secțiune și pentru cele două comisii uh, este o temă extrem de importantă. Am discutat și despre, vom discuta și despre gestiunea solurilor, abordarea diferă întrucâtva trebuie să-i reprezentăm aici pe agricultori, însă ă, înțelegem și că dumneavoastră aveți un punct de vedere diferit în anumite aspecte. După cum știți, noile tehnici de reproducere sunt cruciale pentru provocările cu care ne confruntăm acum, schimbarea climatică, transmiterea maladiilor care afectează plantele. Există o serie de uh, companii care sunt active în acest domeniu, care utilizează aceste noi tehnologii. Utilizarea acestor noi tehnici pune o serie de probleme care duc la incertitudini pe plan juridic și sperăm că această audiere de astăzi ne va permite să înțelegem mai bine situația și să ne permită să uh, ne formăm un, o părere mai bine conturată în legătură cu această problemă. Pentru că deseori ni se pun întrebări și nu știm uh, ce, ce exact să răspundem. Prima secțiune va uh, fi un fel de prezentare. Îl vom audia pe domnul Nils Luars. Bun venit și uh, bun venit tuturor invitațiilor. Sunteți director al uh, Plantum, Asociația pentru utilizatorilor de semințe din țările de jos. După aceea, Julien Mount, inginer la France Limousin Selection, responsabil cu îmbunătățirea genetică a bovinelor și este foarte bine că sunteți aici uh, astăzi, pentru că este regiunea din care provine domnul Denanu și îl avem alături de noi și pe domnul Yves Berthaud, uh, director al cercetării la Muzeul Național al Istoriei Naturale din Franța. Aveți fiecare câte 10 minute cred că putem să trecem fără întârziere la prezentări. Vă acord, vă dau cuvântul. Putem acum să demarăm și de altfel profit pentru a ura bun venit invitațiilor doamnei Schreier din țările de jos care provin din partea acestei asociații, Plantum, o organizație uh, foarte legată de tema pe care o discutăm astăzi. Le urăm bun venit uh, celor care vor uh, participa la această audiere. Avem invitații excepționali cărora le dau cuvântul chiar acum. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, eu, de fapt, nu vă pot vedea, dar sper că uh, știți de unde vine zgomotul. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă vorbi. Am lucrat în acest domeniu întreaga mea viață, inițial în Asia și în Africa și apoi la Universitatea din orașul meu natal și în momentul de față la Asociația Uh, plantum uh, pentru semințe. În calitate de cultivator, prin educație, mi-am dat seama de importanța acestei munci și aceasta a devenit și tema doctoratului meu. M-ați rugat să vă spun câte ceva despre ameliorarea plantelor și metodele folosite și contribuția acestora pentru schimbările societății. Plantele sunt esențiale pentru noi. Mâncarea pe care o mâncăm, aerul pe care îl respirăm, depinde de plante. Plantele sunt și singura sursă, într-adevăr, regenerabilă din produsele industriale. Nu există viață fără plante. Culturile noastre cresc într-un agroecosistem care se dezvoltă în timp și nevoile noastre se dezvoltă de asemenea. Ameliorarea plantelor este fundamentală pentru a asista în această evoluție. Ce poate fi programat în semânță nu trebuie corectat mai târziu. Rezistențele genetice la boli er, presupun uh, un necesar mai mic de a combate maladiile prin uh, produse chimice și toleranța genetică la um, secetă uh, duce de asemenea la productivitate scăzută. Ameliorarea plantelor nu este un fenomen recent. Deja de la începutul agriculturii, acum 12.000 de ani, omenirea s-a adaptat la nevoile adaptat plantele la propriile nevoi. Fermierii, agricultorii au uh, modificat buruieni în culturi și varietăți uh, primitive pentru a obține astfel o diversitate de produse, precum aceste uh, roșii care sunt derivate din mici fructe de pădure care fac parte dintr-o familie de plante care sunt uh, dăunătoare. Mai întâi prin selecție vizuală, dar apoi am învățat că plantele au nevoie de organele lor uh, masculine și feminine doar la finele uh, secolului. Mendel a um, făcut din ameliorarea plantelor o știință pentru că astfel am putut prognoza mai bine rezultatul și Watson și Crick au creat baza de înțelegere a ceea ce facem la nivel molecular al ADN-ului. Aplicarea acestor cunoștințe ne-a adus metode mult mai eficiente de selecție, precum prin marker molecular, dar și uh, ameliorare prin mutații și hibrizi în la începutul anilor 20 și 30 și o serie întreagă de metode inteligențe, precum mutageneză, folosind CRISPR-Cas9 și altele. De fiecare dată, acești pași pentru modificarea plantelor s-au bazat pe evoluția naturală. Amelioratorii oferă varietăți care se adaptează la sisteme agricole în schimbare. Toți fermierii au nevoie de semințe bune, indiferent dacă le creștem în curtea noastră, dacă facem agricultură biologică sau folosim cele mai noi instrumente tehnologice. Diversitatea melioratorilor în țara mea, circa 200 de companii, oferă diferiților agricultori și fermieri și crescători semințe de bună calitate. La pe parcursul acestei evoluții am înțeles din ce în ce mai bine ceea ce facem. Cutia neagră a <clears throat> mutațiilor aleatorii și încrucișărilor aleatorii și cu fiecare pas am putut prevedea mai bine rezultatelor. Cu toate acestea a existat și transgeneză, modificare genetică și asta a fost un, um, o noutate cu o creștere graduală a eficienței în selecție. Au, au putut fi dezvoltate plante care nu uh, puteau rezulta așa în natură. Asta pe bună dreptate a fost un moment uh, în care a trebuit să ne gândim la ceea ce face um, cu argumente etice, uh, siguranță pentru sănătatea umană și mediu. Mm, modificările genetice astfel sunt uh, aplicate însă doar unor culturi importante, cum ar fi bumbac, porumb și așa mai departe, doar, doar câteva companii foarte mari care în Europa este vorba doar de o companie care are toată piața pentru porumbul um, modificat genetic, fără competiție din partea IMM-urilor. Care e, cât de diferentă este actuala discuție? Și astăzi vorbim despre siguranță, etică și alte aspecte de putere. Există însă diferite uh, diferențe semnificative pe față de modificările genetice tradiționale, mutageneza țintită nu creează plante care n-ar apărea și în natură. Efecte nedorite, sigur, întotdeauna se întâmplă, e biologie, dar um, se întâmplă și în um, ameliorarea convențională. Vrem însă doar ca cele mai mari companii care au capacitate legală și financiară să folosească aceste metode Însă, foarte important, pot aceste metode și în special plantele rezultante să contribuie la obiectivele noastre Agricultura trebuie să se dezvolte în continuare. Noul PAC pe care îl veți decide menționează obiective foarte importante și am să mă refer la trei. Ameliorarea plantelor și asta este un avertisment, nu va putea rezolva aceste provocări de sine stătător, dar poate contribui la minimalizarea acestor provocări. Deci, în primul rând, sustenabilitate, mediu și deșeuri alimentare. Vrem să producem mai sustenabil cu un impact mai mic al substanțelor chimice asupra mediului. Uh, rezistența la boli, o proporție mare a ameliorării merge în această direcție. În plus, s-au început lucrări pentru ca culturile mai puțin vulnerabile, să fie mai puțin vulnerabile la schimbările climatice și acest lucru poate spori și longevitatea produselor astfel încât transportatorii, retailerii, consumatorii să nu trebuiască să arunce atâta mâncare. Calitatea înaltă și uh, mâncare accesibilă și cu mulți nutrienți. Da, ameliorarea poate duce la astfel de produse, dar poate duce și la produse care au mai puțin gust. Dar totuși vreau să vă provoc să uh, gustați din această mică roșie care a fost uh, produsă. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră. N-ar fi bine să putem produce, de exemplu, grâu care să nu dea probleme celor care au alergie la gluten? Permiteți-mi să continui. Să ducem cercetare și inovarea, să o scoatem din laborator, să o ducem pe, pe câmp. Semințele ne oferă un mecanism puternic pentru a ne spori cunoștințele despre acest proces. Citesc în PAC, vrem să producem mai multe proteine în Europa și trebuie să facem acest lucru pe terenuri mai mici pentru că avem nevoie de terenuri pentru orașe și infrastructură și vrem să conservăm natura. De aceea trebuie să ne sporim productivitatea. Ameliorarea plantelor a contribuit uh, în proporție de circa 70%, 70% la toată sporirea de producție în Europa din anul 2000. Fără astfel de uh, sporiri de productivitate ar fi trebuit să importăm mai mult și astfel biodiversitatea ar fi scăzută, de pildă, la nivelul a 60.000 de km pătrați din pădurea tropicală braziliană. Dar uitându-ne înainte, vrem ca industriile noastre să folosească mai multe materiale regenerabile și vrem să sporim și producția organică. Acest lucru nu este necesar doar în Europa. Cunoștințele europene cu privire la plante și ameliorarea plantelor contribuie la nivel global la o serie întreagă de obiective de dezvoltare a Națiunilor Unite. Ameliorarea plantelor este un proces puternic, dar e lent. Atunci când stabilim o țintă și începem să încrucișăm plante, durează undeva între 6 uh, și 30 de ani în funcție de cultură pentru a obține o varietate nouă. Nu ne putem permite să așteptăm pentru a reduce produsele agrochimice toxice. Vrem să uh, ca agricultura să fie mai uh, prietenoasă cu clima acum. De aceea, instrumentarul pentru amelioratori uh, poate să contribuie la acest proces mult mai repede. Vă revine dumneavoastră decidenților politici să decideți la dispoziția cui să fie aceste instrumente, să decideți dacă regulamentul cu privire la organismele modificate de genetic ar trebui extins și la plante care au, au fost dezvoltate prin mijloace tradiționale. Trebuie dumneavoastră să decidiți um, dacă ameliorarea plantelor poate să fie accelerată pentru a contribui la obiectivele societății. Aștept cu interes dezbaterea de astăzi și sunt dispusă, evident, să discut aceste chestiuni cu dumneavoastră și în viitor. Mulțumesc foarte mult! Bardzo dziękujemy. W tej chwili poprosimy. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, îi vom da cuvântul lui domnul Julian Monte, tehnician la France Limousin responsabil pentru ameliorarea genetică a raselor uh, de bovine uh, acolo. Aveți uh, cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația făcută. Domnilor și domnilor deputați, bună ziua tuturor! Aș dori să-i mulțumesc în special domnului Jean-Paul Denaneu, care ne-a cerut să vorbim aici în numele amelioratorilor francezi și a crescătorilor de vite din zona noastră, din Limuzin. Am să vorbesc despre noile tehnici de reproducere la bovine, avem uh, oportunități reale atunci când aplicăm aceste tehnici la bovine am să mă concentrez pe metoda editării genetice, editarea genomului, pentru a vă ilustra despre ce este vorba. Eu sunt un utilizator al acestei noi tehnici, nu sunt un expert în sine, sunt utilizator. Pe planșa din față vedeți locul unde lucrez, Paul de la Nou, cartierul general al rasei Limousin în Franța. E o structură unică în Franța pentru o rasă de vaci cu lapte, pentru că aici avem toate organismele implicate în selecția și ameliorarea genetică a rasei. Persoanele care administrează aceste structuri sunt crescători, nu firme private. Însă, intervenția genetică la vacile de lapte și la vaci în general este uh, făcută de crescători. Rolul meu este acela de a coordona o echipă de cercetare de dezvoltare care propune instrumente de selecție crescătorilor. În ultimul timp ne axăm pe selecția genomică și anume identificarea în secvențele de ADN a acelor elemente care sunt responsabile de fenotipul exprimat de animal, producția de carne, producția de lapte, cu alte cuvinte. Suntem pe cale să identificăm aceste secvențe ADN care ne permit să sporim potențialul animalelor. Acest Uh, metodă va implica utilizarea, implică utilizarea metodelor de editare genetică pentru că identificăm acele secvențe care apoi pot fi editate. Mă ocup și de programul de selecție. Vedeți pe această planșă. Sigur, nu vreau să vă prezint tot programul, dar încă o dată vreau să vă arăt că în partea de sus, dacă vedeți, avem 1500 de crescători care cresc uh, mai bine de 100.000 de vaci. Vrem să îmbunătățim uh, pe plan genetic aceste animale în funcție de obiectivele crescătorilor și în ideea de a păstra diversitatea genetică. Iar crescătorii dețin aceste resurse genetice, nu firme private. De ce spun acest lucru? Pentru că e important în contextul temei abordate pentru că se vorbește și de brevetabilitatea animalelor, mai ales în ceea ce uh, privește animalele modificate genetic. Noi sprijinim utilizarea acestei tehnici de editare genomică, însă nu am dori să se pună în brevet, uh, pentru că această brevetare ar presupune un transfer uh, de proprietate către firmele de selecție. Vedeți aici ce s-a întâmplat în ultimii 40 de ani. Valorile genetice medii în funcție de caracteristici anual, cu roșu fătat ușor, apoi potențialul de lapte, dezvoltare musculară și în partea de jos dezvoltarea scheletului. Vedeți că odată cu îmbunătățirea tehnicilor am început uh, cu analizarea performanțelor la fața locului, la fermă. Acolo rezultatele nu erau foarte bune, dar rasa era pe calea să răzbânti peste tot în Franța, peste tot în, în lume și atunci selecția era minimă. Apoi am decis să creăm uh, centre de evaluare pentru a ne asigura că animalele stau în același mediu și asta ne permite să selectăm animalele în funcție de valoarea genetică reală, nu în funcție de efectele mediului componenta alimentară fi foarte importantă. Apoi ni s-a propus un model de calcul, un model uh, matematic în 97, modelul BLAP, care ne-a permis uh, să identificăm și mai precis valoarea genetică, eliminând toate elementele externe care influențau performanța. Și aici, vedeți, curbele au luat-o foarte mult în sus pentru caracteristicile pe care uh, le-am dorit. Morfologia se impunea o creștere eh, morfologică, fizică a animalelor și a mers foarte bine, după cum vedeți. N-a mers foarte bine la uh, ușurința fătării, curba cu roșu, care a luat-o în jos, pentru că uh, aceste două caracteristici pe plan genetic se bat cap în cap. Așa că noi am încercat să limităm uh, implicațiile negative, ne putem permite o ușoară scădere la ușurința fătatului atâta timp cât avem progrese spectaculoase la caracteristicile care ne interesează cu adevărat. Și asta am reușit. Uh, cum se face editarea genetică? Pentru cele două caracteristici morfologice asta nu se aplică, dar pentru producția de lapte, vedeți că e o trăsătură care nu se transmite genetic și acolo lucrurile au stagnat. Ca urmare, uh, noua metodă ne interesează pentru a putea interveni pe acest plan care este arhitectura genetică a caracteristicilor pe care le selecționăm. După cum vedeți aici, efectul zonelor selecționate și numărul lor. Pentru calitățile cantitative sunt foarte multe gene care au efect minim, le numim poligene, zone cu efect minim. Nu selecționăm uh, sub nicio formă, nu vom selecționa aceste zone ci vom alege zonele QTL și cea a genelor majore, acele sec- secvențe genomice care au un efect uh, considerabil. Vă spuneam anterior că începem să ne ocupăm de selecția genomică, că facem tot mai multe, secvențăm tot mai multe genotipuri, lecturi parțiale uh, a ADN-ului până la secvențarea completă a ADN-ului. Acum începem să vizăm zonele respective, să identificăm uh, unde se va putea interveni în viitorul apropiat. Am uh, identificat deja de 20 de ani anumite uh, secvențe pe care se pot face progrese enorme. Vedeți aici gena fără coarne, cu efect major și care este o genă dominantă în raport cu gena cu coarne. E alela dominantă în raport cu PP, cu gena cu coarne. Noi uh, încă avem gena cu coarne cam la 95%, fără coarne 500, doar 5%. eliminarea coarnelor e o practică comună, crește bunăstarea animalelor și uh, ușurează și munca, uh, munca uh, agricultorilor să îndepărtăm coarnele genetic și nu fizic. Asta facem de 15 ani, încercăm să identificăm această genă care nu există la rasa limuzan. Vedeți aici procentul de rasă pură, rasa, rasa pură e sus, la 100%, și noi am încercat să identificăm această genă într-o populație alta de rasă. E o uh, introgresie genetică într-o rasă. Deci, dacă recurgem la metoda clasică, vedem că animalul pe care îl obținem nu are decât 50% ADN limuză. Acest animal îl reîncrucișăm cu o rasă pură și tot așa pentru a reuși să introducem doar gena dorită din rasa diferită. Și asta presupune un proces de durată. Cam 20 de ani durează să poți introduce gena respectivă. Intervine deci factorul timp, pe când această tehnică de editare genetică ne-ar putea permite să operăm mult mai rapid. Avantajele le-am prezentat deja. Odată putem păstra diversitatea genetică, asigurând în același timp și progresul genetic. Uh, prin metoda anterioară se reducea diversitatea genetică pentru că foloseam acest, găseam acest genom doar la câțiva tauri și uh, practic ajungeam să, să reducem considerabil diversitatea genetică. În creșterea bovinelor, care durează mai mult decât la iepuri, de exemplu, uh, dacă folosești o astfel de metodă, crește foarte mult eficiența selecției și a producției. Nu e o metodă care va înlocui programul actual de selecție. Sunt două tehnici complementare, încă o dată. Ceea ce privește apoi uh, limitele de acceptare socială și uh, pe plan politic, dacă aceste animale care au suferit editare genetică vor fi interzise la comercializare în Europa, cred că o să pierdem foarte mult din competitivitate la nivel mondial, pentru că programele noastre de selecție în Franța, în Europa în general, sunt foarte bine cunoscute și recunoscute pe plan mondial. Dacă mâine noi punem punct acestei progresii sau dacă alte state din afara Uniunii Europene ne ajung din urmă pentru că folosesc această tehnologie și noi nu, sau chiar ne au înainte, ar fi o catastrofă pentru noi. Apoi, dacă nu reușim să asigurăm o trasabilitate internațională a animalelor ereditate, va fi foarte complicat pentru noi. Dacă importăm astfel de animale, nu o să putem asigura trasabilitatea decât dacă facem secvențarea ADN să identificăm părinții sau dacă nu cumva apar noi tehnologii. Există câteva tehnici care permit editarea genomică, fie clonare, fie intervenție directă pe zigot. În prezent, tehnica embrionară nu funcționează foarte bine, cea a clonării funcționează mult mai bine, atâta, timp, atâta doar că în Europa nu ai voie legal să crești animale clonate. Și asta iarăși ne îngrijorează acceptarea socială și acceptarea din partea crescătorilor acestei tehnice e importantă, dar asta nu mai ține de prezentarea actuală. Vă spun că noi eh, milităm pentru această editare genomică. În opinia noastră e o inovație remarcabilă, un mare pas înainte, însă avem nevoie de garanții. Eh, vrem ca animalele astfel obținute să fie viabile și genele editare să fie stabile de la o generație la alta. Noi nu suntem geneticieni, noi suntem crescători, așa că în acest sens o să contactăm geneticienii pentru a afla mai multe. Asociația din eh, Limuzin, prezent în acest centru și care girează activitatea centrului nostru, a sprijinit întotdeauna inovarea și e gata să propună instrumente crescătorilor ca, să, ca aceștia să poată rămâne competitivi și pentru ca fermele lor să fie viabile pe plan economic. Dar, încă o dată, avem nevoie de garanții privind utilizarea acestei metode. Pe plan pozitiv, pot să spun că asistăm la schimbări de climă și această tehnologie ar permite o evoluție mai rapidă a raselor decât în prezent. Ne gândim la rezistență la căpușe. Am identificat pe genom anumite zone care ar putea permite uh, reducerea impactului căpușelor asupra bovinilor. Cu 10 ani în urmă ar putea fi vorba de așa ceva, dar astăzi, uh, din cauza acestor metode, mortalitatea animalelor a scăzut în cercetările noastre de multe ori găsim lucruri extrem de interesante, și dar e nevoie de 20-30 de ani să le pui în aplicare concret pe teren. O astfel de metodă ne-ar permite să reducem uh, decalajul dintre descoperiri și aplicarea lor practică. E o tehnică extrem de promițătoare, dar succesul depinde de acceptarea socială și de acceptul crescătorilor de a utiliza aceste animale editate genetic. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Îi dau acum cuvântul domnului Yves Bertot, uh, cer Comitetului Științific și datorită minciunilor prin omisiune mei și chiar ale acestor ONG-uri. Deci uh, am uh, decis să fac o mică verificare a datelor pentru colegii mei. Vedeți aici un text foarte uh, dens. Uh, cel mai important este ultima parte în legătură cu ultimele, ultimii cinci ani, în legătură cu tehnicile așa zise disruptive. Ne dăm seama că nu s-au uh, uh, comparat uh, datele între tehnici. CRISPR de exemplu, este o catastrofă în ceea ce privește off-target. Ă, dacă comparăm NBT, noile tehnologii de reproducere, cu îmbunătățirea varietăților, putem să vedem istoria care un mare pește, șarpe boa timp de zi pe care încercăm să, prin care încercăm să uh, îmbunătățim plantele și dacă țin, ținem cont de tehnicile mutagene din ultimii 50 de ani, sunt ca și uh, solzii de pe acest uh, șarpe boa, deci prezintă doar o mică parte din uh, această, acest întreg corpus uh, și nu fac, fac parte din tradiția clasică. Cum putem să detectăm efectele neintenționate, care sunt foarte numeroase? Uh, sunt multe pentru că nu se cunosc interacțiunile între genom, epigenom, pentru care nu avem uh, măsuri de evaluare a riscului, uh, epitranscriptom, genotiparea și fenotiparea, serie de probleme și uh, chiar în legătură cu experiențele uh, prezentate, reu când uh, sunt transmise nucleaze și nu neapărat ADN-ul, ca și pentru toate uh, organismele modificate genetică, ce, transgenice, efectul este imprevizibil uh, asupra producției și, până la urmă, toate uh, semnăturile, uh, proximitatea între semnătura de uh, de prindere, uh, de exemplu, vecinătățile off-target și PAM, și cât nu cercetăm cum funcționează. Este o mare problemă a accelerării acestei tehnici. Deseori se spune că în ciuda acestor mutații, cicatrici, epimutații, putem să facem încrucișări uh, fie prin incapacitatea de a utiliza uh, retroîncrucișarea în cazul plantelor reproduse vegetativ sau a speciilor perene, cum ar fi copacii, ajungem cu, cu milioane de perechi de bază, care, de bază care nu sunt uh, curățate, ca să spunem așa, în genomul plantelor și nu știm ce se va întâmpla cu acestea și aș, de aceea anumiți operatori o, construiesc uh, camere mari climatizate pentru a face în 18 luni ceea ce se făcea în 3 ani sau chiar mai mult în condiții naturale. După cum recunosc chiar și cei de la Pioneer, genomul plantelor este extrem de divers, chiar între două varietăți de porumb este, există poate aceeași distanță genetică ca și între om și maimuță. Și susținătorii acestor tehnici NBT folosesc uh, aproximări și cifre din biologia anilor 70, care nu sunt reprezentative pentru ceea ce se cunoaște în momentul actual în ceea ce privește genetica. Uh, aceste semnături și cicatrice pot să fie utilizate pentru a identifica uh, tehnica utilizată, produsul folosit și trasa și trasabilitatea. Este un sistem folosit în uh, uh abordând identificarea organismelor modificate genetic. Este o abordare prin matrice, la fel ca și recunoașterea facială, uh, amprentele digitale. Este exact aceeași abordare De exemplu, în EFSA există um, este, se bazează pe dimensiunea probelor disponibile, ne permite să spunem că schimbările țintite nu sunt naturale, pentru că dacă și polimorfismul când uh, fac selecția și uh, protejează brevetele. Ceea ce m-a amuzat în uh, această nouă controversă pe care o privesc de la distanță este retorica și comunicarea. Un lucru sur... Ori, de ce? Pentru că, de fapt, uh, sondajele de opinie arată că uh, cetățenii um, foarfeci din acestea precise, ci un uh, se, este vorba de așa ceva. În concluzie, ca și pentru organismele modificate genetic, uh, transfut, pași in vitro sau uh, produse rezultate in vivo. Uh, se poate considera să Uh, se ceară oamenilor de știință să legitimeze uh, anumite considerente economice, după cum s-a făcut în Franța. Vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękujemy. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la partea de întrebări, însă ne aflăm totuși într-o situație dificilă, pentru că am prevăzut încă un panel cu alte întrebări în urma celui de-al doilea panel, de aceea trebuie să fim foarte disciplinați. Cei care formulează întrebări, vă rog să respecte un timp de intervenție de un minut. Vă rog să fiți cât mai preciși în formulări domnul Agnew pentru început. Mulțumesc foarte mult! Eu sper că noile tehnici de <clears throat> uh, reproducere vor duce la mai multă toleranță. În ceea ce privește um, rasa limuzin, acestea sunt uh, foarte vivace, e o rasă foarte vivace. Veți reuși să le mai calmați uh, pe aceste vaci prin reproducere. Unii spun că schimbările climatice sunt naturale. Cred că ciclul lunar, solar, modul în care se învârte pământul pe în jurul propriei axe este natural, deci mă bucur că climatul este determinat de toți acești factori naturali și nimic din ceea ce poate face lobby-ul verzilor nu poate schimba ceva în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc coordonatorilor pentru că au acceptat propunerea mea de a organiza această audiere. Aș avea o întrebare. Aici, în Parlament, avem deseori o discuție foarte emoțională, care nu se bazează pe date științifice. Avem nevoie de alimente, avem nevoie de față foarte mult și despre celule în Olanda cum putem fi siguri că facem ceea ce trebuie aici în Parlament și să tragem și uh, linia față de ceea ce nu ne dorim? Ce poate fi acceptat pentru plante și animale și ce nu? Și aici uh, mi-aș fi dorit un răspuns și mulțumesc foarte mult și pentru prezentările excelente. Am să mm, desemnez doi vorbitori deodată ca să meargă mai repede. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, ultimii 40 de ani, sute, dacă nu chiar mii de sortimente au dispărut. În arhivele celor care păstrează aceste soiuri există foarte multe care au foarte multe rezistențe uh, și sunt foarte bune. Eu însă am 12 astfel de soiuri și am să accept orice fel de concurență cu noile uh, roșii produse. Dacă ați fi fost aici la prima prezentare a FAO cu privire la soluri, ați fi știut că dacă ne uh, ocupăm de solurile noastre, va fi posibil o producție de 58%. Deci există și alte soluții. Nu am nicio problemă cu analiza genetică în ceea ce privește rezultatele um, reproducerii ameliorate, însă cu cercetările pe genom am o problemă. Și îl văd și pe reprezentantul um, Limuzin, care este mai apropiat și de fermier, pentru că spune că nu vrem o despropterire pe de, de nu vor brevete pe viață și o desprotărire a fermierilor, dar cum considerați că cererea în creștere pentru a, alimente biologice și fără mutații genetice poate fi păstrată dacă nu există o etichetare a celor modificate genetic. Eu cred că avem nevoie de așa ceva pentru ca consumatorii și alegătorii noștri să poată decide în supermarket dacă își doresc așa ceva. Domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru aceste prezentări excelente. Stimați colegi, două chestiuni aș dori să punctez aici. Da, această activitate este evident foarte importantă, dar există exemple foarte concrete care se aplică deja. Aceasta m-ar interesa. Uh, și, în al doilea rând, um, s-a vorbit și de claritate la nivelul legislației. Comisia este prezentă um, la această audiere. Ar fi nevoie de un follow-up la această audiere importantă. Doamna Hazekam și apoi domnul Bove. Mulțumesc. În anii 80 și 90 din secolul trecut, industria a făcut un lobby foarte puternic astfel încât să nu se mai să se vorbească de modificări uh, genetice, dar în rest nu s-a schimbat prea, să nu vorbim de schimbări, ci de modificări. Dar cetățenii știu despre ce este vorba, transgeneză și așa mai departe. Toate sunt tehnici pentru modificarea materialului genetic. S-a vorbit de trasabilitate, etichetare. Da, este prevăzut de legiuitor și este și în interesul consumatorilor, dar și în interesul agricultorilor. Trebuie să existe această opțiune de alegere. Și mă întreb cum dorește industria să facă posibilă această trasabilitate. Eu cred că se poate face și în... Uh, celor două comisii pentru activitatea depusă, însă este un lucru absolut scandalos că se distribuie roșii de la o firmă privată în Parlamentul European în timpul sesiunii parlamentare. O astfel de practică este inacceptabilă. Se face, iată, propagandă într-o instituție care ar trebui să fie altceva. Cer stoparea unor astfel de practici este inacceptabil. Revin la temă. Astăzi, aceste noi tehnici de select rezistență la insecticide sau ierbicide. Astăzi, chestiunea e de ordin legislativ. Avem posibilitatea în prezent să descriem tehnicile și tehnica, în opinia mea, este cea care trebuie cu toții. Yes, thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru vorbitorilor. Mă bucur că avem o audiere pe această temă. Tradițional, dar și în beneficiul celor care fac um, agricultură biologică. Gândacul de Colorado și Um, încearcă să găsească variante uh, de cartofi care să fie mai rezistente. Despre toate celelalte chestiuni care înconjoară această temă, ce se întâmplă cu brevetele, eu nu sunt un fan al brevetelor, care este riscul pentru mediu, nu mai facem din asta un uh, subiect religios, avem o dezbatere liberă. Oh, erstmal volle Zustimmung zu meinem Kollegen Heutemar, das hat er gut gemacht. Mulțumesc, domnul Iar. Colegul meu a spus ce era de spus, de aceea doar trei întrebări. Știm că reproducerea are nevoie de mutații. Credeți că e bine să facem această diferențiere între metode de uh, selecție naturale și uh, nenaturale? Mie această departajare îmi mm, creează puțină confuzie. Aceste noi uh, tehnici sunt importante, se spune, pentru agricultorii noștri, dar sunt și accesibile, le putem garanta independența agricultorilor și, în al treilea rând, uh, credeți că se pot obține în acest sens îmbunătățiri și în ceea ce privește producția de plante proteice în Europa. Domnul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Să avem în vedere îmbunătățirea raselor, să grăbim selecția, da, însă se pune următoarea întrebare, pe plan juridic și pe plan social, cum stau lucrurile? Mulțumesc, domnule președinte. Este doamna Melior. Am ascultat cu atenție prezentările. Pentru prima întrebare concretă. Vorbim despre mm, metode CRISPR-Cas. Pe de altă parte, alimentar, această trasabilitate ar fi foarte importantă și dumneavoastră, dacă am înțeles bine, spuneați că cu o marcă... Vorba de accesul pe piață la produsele generate prin noua tehnice. Se propune un, o nouă tehnică care nu apare pe listele existente. Există purcei de buzunar pe care poți să-i ții în poșetă. Deci, vedeți, există această tehnologie care spune că animalele și produsele vegetale obținute cu acestor uh, tehnologii nu sunt organisme modificate genetic. Cum ne poate asigura Comisia că aceste produse nu o să intre pe piața europeană? Vă mulțumesc! Euh, euh, Aici uh, miza este de ordin legislativ. Trebuie să introducem în lege aceste noi tehnici sau nu. Trebuie să vedem dacă există aceleași riscuri care au generat și legislația privind uh, organismele modificate genetic. Și atunci, două întrebări pentru domnul Berton. Odată, ați putea să ne spuneți mai multe despre efectele secundare, dacă le puteți defini, și ce implicații ar fi pentru produsele alimentare obținute astfel și care ar fi consecințe asupra mediului și biodiversității, spuneați eh, ni, și ce implicații ar fi pentru produsele alimentare obținute astfel și care ar fi consecințe asupra mediului și biodiversității, spuneați eh, că în prezent eh, nu știm toate efectele potențiale, ați putea să ne dați precizări suplimentare. Și o a doua întrebare, ați put vorbind, pentru că de asta vă ocupați, ce vă așteptați de la legislație în acest sens mai precis? Posso Andriu, în Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu intervenția lui domnului Huiteman, spune că schimbă natura în beneficiul nostru. Înțeleg ce spune, dar în beneficiul cui? pentru că regulile prof- că, pentru că acum profiturile se, se concentrează doar asupra a unora și nu a tuturor care sunt de calitate, cum ar interveni în caz la caz uh, ce părere au în legătură cu analiza caz uh, cu caz, după cum se întâmplă în Germania, în legătură cu organismele modificate genetic. Domnul Heisling și pe urmă domnul Flanagan agricultura ecologică în Europa, trebuie să știe ce s-a folosit la reproducere și pentru consumatori etichetarea în evaluarea riscului. Intervențiile la nivelul genomului uman sunt considerate un pericol, dar iată că în creșterea plantelor și animalelor ar trebui recunoscute ca ceva natural pe termen lung dacă apar astfel de brevete și atunci ar apărea o situație complet diferită în creșterea animalelor decât în trecut. Domnul Flanagan. It has always been the instinct of mankind. Dar dacă vă uitați la cei care au fost aici și n-au vorbit despre soluri, acolo nu se poate face altceva, altă hrană, pentru că o risipim pe cea pe care avem. Însă dacă vrem un plus de terenuri, de ce nu maximizăm ce avem deja? Însă aici lumea pare interesată la tine, tind să maximizezi resursele existente. Se pare că nu vrem să facem asta. Noi vrem aventuri. Sper să nu plătească copiii, îmi pare rău. Am să încerc să încep uh, eu. Uh, cel puțin uh, mi s-au adresat direct anumite întrebări. Cu tehnica NBT, dacă o fi CRISPR-Cas9 sau alta, există foarte multe mutații, efecte secundare, efecte off-target, cum le spunem, dar și leziuni în complet genomul fiecărui organism și să nu ne limităm la câteva estimări privind efectele secundare și atunci ne scapă foarte multe lucruri. Aceste mutații și aceste epimutații ar putea avea efecte pe termen lung, pe câteva generații. Linile directoare sunt insuficiente în prezent. Am de zile am lucrat la HCB pe această temă, folosim linii directoare din anii 70-80. Trebuie aduse la zi, ținând cont de tot ce ține de epigenetică și epi- epitranscriptomie. Sunt modificări semnificative. De ce ar trebui să fie considerate organisme modificate genetic? Pentru că în domeniul medical vorbim de terapii genetice, de ce să nu vorbim și de același lucru în cazul uh, organismelor vegetale? Trebuie să păstrăm această catalogare. Pentru trasabilitate există și un alt articol care urmează a fi publicat. O să aveți toate detaliile în acest sens. În prezentarea mea am oferit doar câteva repere fundamentale. Deci suntem perfect capabili să identificăm și, și asta face cel care face selecție. El cunoaște polimorfismul genetic. tehnicele, putem uh, să asigurăm trasabilitatea pentru că în descendența animalului respectiv găsim caracteristicile respective. De ce e nevoie pentru a asigura trasabilitatea? Am fost un, unul dintre cei patru funcționari europeni care au fost trimiși în China în 2005. Era vorba de orezul chinez care nu se putea cultiva în China, dar care venea în Europa. În 2018, 13 ani mai târziu, încă avem o situație de urgență vis-a-vis -vis de orezul chinez, care mult dintre el nu e autorizat nici în China. De ce trebuie monicitatea de a monitoriza și post-comercializare, supravegherea generală? Bumbacul uh, bete în China, 4 milioane de hectare. S-au redus pesticidele se creează, apar foarte mulți paraziți care nu da, fac proate, nu ajunge să facem, uh, uh, se monitor, nu se monitorizează efectul doar pe un teren. Pentru că cei care cresc bumbacul, bun, folosesc mai puține pesticide, dar pe ansamblu, din această cauză, crește utilizarea totală de pesticide. Mulțumesc foarte mult! Vroiam doar să arăt că piețele de, ă, roșiile de pe piață 20-30 de ani în urmă. Nu e adevărat. Toți fermierii au nevoie de semințe de calitate și toți producătorii au nevoie de se... Natura nu o să pună 160.000 de ă, plante de fasole pe un hectar, nici ameliorarea soilor animale evoluția depinde de mutații și de selecție. Așa am evoluat și noi, toți suntem mutanți. Unele dintre aceste noi tehnici utilizează exact acest mecanic. Domnul președinte ridică ciocanul, așa că am să mă opresc aici. Am să răspund în legătură cu docilitatea rasei limuzin. Se pare că domnul deputat Agnew cunoaște această rasă. Într-adevăr, sunt eh, vită destul de agitate de felul lor, eh, însă bunătățit acest eh, tip de comportament, așa că s-a redus și efortul crescătorilor prin ameliorarea genetică. În ultimii 40 de ani, dacă mai ai o rasă cu doar patru tauri și câteva vaci, e foarte greu să asiguri diversitatea genetică. Tehnic, avem un sistem de trasabilitate a animalelor extrem de fiabil, știm unde sunt animalele, se controlează perform- a ceea ce se face animal, cu animalul respectiv, se înregistrează în bază de date și se poate monitoriza evoluția animalului editat. Asta în fază experimentală. Vă mulțumesc! Ni tuturor Multe dintre întrebările pentru, de la prima secțiune au fost, de fapt, uh, în legătură cu cea de-a doua secțiune. A doua secțiune se intitulează Noile tehnici de reproducere și uh, cadrul specialist în brevete în, în țările de jos. Mulțumesc, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta astăzi acest subiect foarte important, noi mm, metode de reproducere este important nu doar la nivel legislativ, ci și independentă, care investește 30% din cifra de afaceri în cercetare și dezvoltare, în ceea ce am studiat la Universitatea Bahrain din țările de jos, în biotehnologie, în metode reproductive, care au sediul în Uniunea Europeană în care, printre acestea, uh, aceste condițiilor de climă locale și uh, cerințelor fermierilor. Pe imagini vedeți că programele noastre rezultă în aceste mari varietăți de produse. După cum s-a discutat în secțiunea anterioară, uh, cultivarea plantelor are o istorie îndelungată de la constatările, descoperirile lui Mendel din 1866, s-a uh, folosit uh, această îmbunătățire a plantelor prin uh, în, în, încrucișările plantelor și crearea de hibrizi. Lucrăm într-o, într-un mod din ce în ce mai bine țintit și eficient cu cultivare prin mutație, hibridă și această, aceste aceste instrumente se mulțesc uh, de-a lungul anilor, însă ne uh, creează și preocupări și este bine să, să examinăm la 2011 18, bară 18. Această definiție uh, se referă la întrebarea pe care am adres tehnici de modificare genetică, unele care nu rezultă în modificări genetice și, în al treilea rând, tehnici de modificare genetică în legătură cu aceste produse, atât pentru piața europeană cât și cea globală de semințe este urgent datorită faptului că companiile ca și Reichswan acționează la nivel mondial, au uh, pro- programe de reproducere peste tot în lume, își vând semințele peste tot în lume și pe lângă acest lucru, transmitere a cunoașterii este o forță care susține acest uh, domeniu al reproducerii plantelor și poate să contribuie așadar la uh, fondul alimentar al lumii. Rezultă din noile tehnologii. Al, în alte legislaturi, jurisdicții există deja măsuri legislative. Departamentul de Agricultură al Statelor Unite a declarat uh, recent că nu reglementează sau, sau nu are intenția de sud Uh, de asemenea, s-a declarat că nu se vor introduce uh, noi regulamente, noi, legisla, noi, noi norme. Aceste varietăți sunt produse, aceste varietăți nu pot să fie distinse uh, modalități de reproducere, nu pot fi distins de, deosebite de mutațiile care, um, care au loc natural în natură Uh, lumina soarelui și radiația cosmică uh, operează mutații mm, în mod constant pentru a produce hrana vi- viitorului. Și aceste noi uh, metode, printre aceste noi metode, metoda CRISP nu pot să fie distinse de mutațiile naturale sau prin procedurile deja utilizate. Autoritățile europene trebuie să decidă atitudinea în legătură cu acest, uh, aceste produse, datorită că faptului că rezult, cele obținute prin cultivarea mutațiilor va fi foarte dificil să se pună în aplicare directiva organismelor modificate genetic dacă aceste noi plante sunt reglementate și sunt privite ca, un, ca organisme modificate genetic. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru posibilitatea de a, pentru a aduce claritate nu doar companiilor de producție de semințe, cât și pentru consumatorii și fermierii din Europa care se bazează uh, zilnic pe produsele noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc. Urmează domnul Detlef Barci, șef de departament la uh, Oficiul Federal pentru Protecția Consumatorului și Siguranța Alimentară din Germania. Aveți și dumneavoastră cuvântul 10 minute. De reprezentant al autorității de reglementare din Germania, cât și în calitate de cercetător la universitate și de... prin analiza situația actuală editarea genomului, așa cum am auzit din partea antevorbitorilor, este folosit în agricultură, uh, silvicultură, bioeconomie, medicină. Avem, de pildă, vaccinuri modificate genetice. Problema a fost abordată deja din 2007 de către un grup de lucru format din reprezentanții statelor membre, unde s-a redactat un raport tehnic în anul 2012 care încă nu a fost publicat în mod oficial, dar dacă îl căutați pe motorile de căutare îl veți găsi. Centrul Comun de Cercetare al Uniunii Europene a publicat un raport în 2011 și, de asemenea, există un alt raport de anul trecut al mecanismului de consultanță științifică. Există și opinia EFSA cu privire la siguranța acestor tehnici și există și state membre care au luat deja decizii cu privire la anumite aplicații. Germania, Suedia, Regatul Unit, Irlanda, Spania și Finlanda. Și, mai important, așteptăm din partea Curții Europene de Justiție o decizie care e preconizată pentru vara anului 2018. În momentul de față există doar declarația avocatului general din ianuarie 2018. Iată uh, care este interpretarea din partea autorității noastre. Noi considerăm că atunci când uh, analizăm directiva 2018, care este un fel de Biblie pentru defalcarea al noile tehnici, atunci, uh, ingineria genetică se încadrează clar în sfera de aplicare a acestei directive, dar anumite alte tehnici de editare genomică nu sunt considerate OMG-uri conform legii. Dar în funcție de evoluții, anumite inserții, secvențe nucleotide care se inserează de pildă, ar uh, intra sub incidența legislației OMG. Și există, evident, o suprapunere între cele două tehnici. Aici este o sinteză a propunerii avocatului general uh, către curte. Știu că nu este o decizie, dar este o indicație a um, ceea ce urmează. Avem tehnici mutagene avem editare genomică, influențe radioactive și poluante. Toate vor duce la un organism uh, care a suferit organ... modificări uh, genetice. Totul depinde de organismul rezultant și dacă criteriile nu sunt îndeplinite, adică dacă ar, s-ar fi putut întâmpla și natural, atunci se clasifică ca nefiind organism modificat genetic. Dacă da, atunci trebuie trecut la anexe, la criteriile din anexa 1B1. Dacă criteriile nu sunt îndeplinite, atunci este clar un OMG, dar dacă da, atunci este un OMG care nu intră sub incidența directivei. Este de facto un proces și un produs bazat pe actuala definiție a OMG-urilor. Principiul prudenței. Aici, în această argumentație, principiul prudenței este evidențiat așa cum trebuie. Acolo se spune că principiul precauției nu înseamnă risc zero. Existența unui regulament OMG reprezintă implementarea principiului prudenței și refuzul de a utiliza noi tehnici de asemenea comportă riscuri și nu în ultimul rând, chiar dacă legislația legea cu privire la inginerie genetică nu se aplică unui organism, se aplică totuși alte prevederi. Deci nu trăim cu plantele editate sau animalele editate genetic așa într-un vid. Important pentru mine, așa cum a rezultat și din contribuția altor intervenienți astăzi, este că inovația este mult mai complexă decât precauție. Dacă începem din uh, colțul din stânga, da, avem nevoie de reglementări bune care să impună limitări, dar care să și uh, încurajeze. Avem nevoie de o tehnologie care să fie fezabilă și în acest sens există mari progrese, dar și în ceea ce privește economia și ecologia e nevoie de viabilitate și, în ultimul rând, există consumatorii, valorile umane. Deci trebuie să existe dorința și uh, putința de utilizare a acestor tehnici, pentru că altfel uh, nu vor avea succes pe piață. Aici aș dori să vă atrag atenția asupra unui raport de ultimă oră întocmit de mai multe instituții federale germane cu privire la aspecte științifice, de pildă Institutul Federal pentru Evaluarea Riscului, Max Hübner Institut, Friedrich Leffner Institut, unde găsiți tot felul de răspunsuri la întrebările dumneavoastră în ceea ce privește detectarea și identificarea editării genomice. Clar pentru mine este faptul că avem și efecte nețintite, dar există mult mai puține în comparație cu uh, selecția chimică sau radioactivă. Ajung uh, destul de repede la întrebarea cheie, la care mă gândesc mereu, despre care am scris și un editorial în jurnalul pentru protecția consumatorului și siguranța alimentară. Și așa cum a rezultat și din numeroase întrebări de astăzi, oare face ca teama de astăzi a riscurilor potențiale datorate noilor metode de uh, reproducere, să um, nu reușim să um, aplicăm potențialul viitorului. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru faptul că ne-ați economisit două minute și trecem acum la ultimul vorbitor, doamna Sofia Lagdar. Uh, șefa Organizației pentru Consumatori din Franța. Uh, da- Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor deputați. Am să vorbesc în franceză și prezentarea mea e în franceză. N-am avut timp să traduc planșele în engleză. Noi majoritatea mâncăm de minim 3 ori pe zi, uneori 4, de 4 de 5 ori pe zi. Oricum, alimentația este o componentă esențială a bunăstării și sănătății noastre. Acest aspect fundamental oferă alimentării, un, alimentației un loc particular în contextul general al consumului actual, pentru că această acțiune nu poate să aibă loc decât dacă ai încredere în modul de producere și transformare a alimentelor. Cu vreo 10 ani în urmă lucram pentru o organizație franceză, Médecins du Monde, organizația non-profit, și această asociație a decis să organizeze un seminar pe tema sănătate și mediu. Era o noutate uh, la momentul respectiv. Nimeni nu făcea corelația între sănătate și mediu înconjurător sau nu în modul deschis. Și asta mi-a, mi schimbat perspectiva. Am devenit o bioconsumatoare nu avem cu toții șansa de a beneficia de astfel de informații. Pe de altă parte, de, de mai bine de 10 ani, a crescut consumul de produse bio peste tot în Europa, în Franța și în toate celelalte state membre. E o mișcare de amploare peste tot în lume în prezent. Agenția Bio, o agenție franceză, eh, efectuează multe sinteze anuale calculând volumul acestui consum și permite eh, evidențierea acestei dinamici. Noi acordăm eh, încredere agriculturii bio în calitate de consumator bio și atunci știm când cumpărăm, exact ce cumpărăm, avem încredere, avem garanția că nu consumăm produse cu pesticide și organisme modificate genetic și de aceea a crescut consumul de astfel de produse. Rezultatele le vedem astăzi și cu noile generații. Încă din anii 70 uh, s-au definit o serie de valori ale agriculturii bio, care acum sunt recunoscute în un public tot mai larg. Organizația noastră a fost creată în 2004 și avem trei misiuni principale. În primul rând, uh, protecția mediului, în al doilea rând, protecția sănătății umane și trei, promovarea unor modele de consum responsabile prin alimentație. Asta are impact și asupra altor moduri de consum, mobilitate, transport, uh, îmbrăcăminte, produse curente. Cum operăm? Informăm cât de mult posibil uh, persoane de toate vârstele, de la școala primară la vârstnici, tocmai pentru a încuraja aceste nouă moduri de consum. Oferim sprijin acestor moduri de consum, pentru că uh, sunt schimbări atunci când treci la alimentația bio și în acest sens oferim asistență și apărăm pe consumatori uh, în anumite situații, inclusiv de ordin juridic protecția și apărarea consumatorului înseamnă protejarea uh, noastră împotriva infracțiunilor care contrazic uh, caietul de sarcină al Uniunii Europene. Recursul la justiție îmi permite, de asemenea, să vă spun uh, și ce își doresc consumatorii europeni în prezent. Avem o comunitate de 50.000 de membri și le-am trimis un chestionar în octombrie 2017, întrebându-i de ce au trecut la alimente bio. Pe stânga puteți vedea că aproape 90% au trecut la bio pentru a-și proteja propria sănătate. 90, uh, peste 90% protejează mediul și biodiversitatea și la cu 80 ceva la sută protecția sănătății și apoi 70% militantism social. Persoanele sunt aproape în egală măsură persoane din urban, periurban și urban. Deci nu mai vorbim de un uh, model de consum uh, asociat specific cu mediul urban, disociat de zona rurală. Am văzut că protecția propriei sănătăți este prioritară pentru mulți consumatori și nu credem că asta interesează doar pe francezi. Organismele modificate genetic totdeauna au stărit de încredere în Europeană. Acestea sunt definite ca atare în Directiva 2001-18, care vorbește că un, spune că un organism modificat genetic este un organism care a fost modificat altfel decât prin metode naturale. Astfel, noile tehnici de selecție a soiurilor uh, sunt, practic, măsuri de realizare a organismelor modificate genetic. Noi considerăm că acest caiet de sarcină al Uniunii Europene ar trebui să fie adus la zi, mai ales când e vorba de interzicerea utilizării organismelor modificate genetic în producția bio directiva 2018 și regulamentul trebuie să se aplice la toate tehnicile actuale și viitoare, în măsura în care aceste manipulări nu se pot face decât în laborator și nu în natură. Eu nu sunt om de știință, eu sunt o consumatoare și îmi doresc ca tehnicile de laborator să nu ajungă la mine în farfurie e nevoie de autorizare și evaluare înainte de punerea pe piața acestora, conform directivelor europene, și după comercializare, o etichetare și trasabilitate pentru toți consumatorii. Aceste noi organisme ar permite, eh, dacă ar fi tratate astfel în directivă, să răspundă într-adevăr la cerințele consumatorilor, fără pesticide, fără modificări genetice. Noi dorim etichete clare care să-ți permită să alegi ce dorești să consumi, cum se întâmplă cu bio acum, o interzicere oficială în caietul de sarcini bio a UE și promovarea programelor publice de cercetare, publice, încă o dată, nu programe de cercetare efectuate de diferite grupuri de interese care vor să promoveze noile tehnice. Și apoi o analiză a acestor tehnici care ar putea să afecteze pe, pe termen lung mediul și sănătatea umană. Și de asemenea, aceste activități trebuie să fie limitate spațial pentru a nu avea efecte asupra mediului înconjurător. Și eu ajung destul de repede la concluzii. În, ca, în calitate de consumator și consumatoare, trebuie să putem alege ce dorim să mâncăm și trebuie să fim informați de etichete în legătură, de etichetele produselor în legătură cu toate cele care s-au întâmplat în diferite etape de procesare a alimentelor. Dumneavoastră aveți datoria să ne garantați acest drept la transparență și la principiul precauției care a fost totdeauna prevalent în Uniunea Europeană. Noi uh, uh, stăm cel mai bine în ceea ce privește legislația împotriva organismelor modificate genetic și e nevoie de investiții publice în cercetările pe această temă. Nu știm care este impactul acestor măsuri asupra noastră, asupra animalelor, asupra mediului și asupra generațiilor viitoare în loc să căutăm produse tot mai sofisticate din punct de vedere tehnologic, haideți să reducem risipa. Un sfert din producție se risipește în prezent. Bioconsumatorii trebuie să fie, să devină bio, uh, consumatorii trebuie să devină bioconsumatori. Asta este obiectivul nostru pentru că aici e vorba de suverenitate alimentară, e vorba de un spirit civic și noi dorim să protejăm tocmai aceste lucruri pe care și dumneavoastră sunteți chemați să le garantați. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult!